Uh, dear colleagues, I understand that the machines are working already, so we can start the meeting. And I would like to welcome... Dragi colegi, sper că funcționează în sfârșit aparatura, astfel încât să putem să începem reuniunea și vreau să vă informez că această reuniune este transmisă live prin web streaming și vreau să încep cu punctul 1 pe ordinea de zi, și anume Adoptarea ordinii de zi a fost uh, transmisă pe 21 septembrie. N-am uh, primit niciun fel de obiecții sau propuneri de modificare, deci dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm uh, ordinea de zi adoptată. Și trecem acum la punctul al doilea, comunicările președintei. Nu am comunicări aici, deci putem să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, care este o sesiune de votare. Și înainte să trecem la vot, vreau să vă rog să testăm cartelele de vot. Deci vă rog să le introduceți în consolă. We are checking the vote Deci verificăm acum. Am deschis votul. Avem doar 21 de cartele, 22 acum și suntem 25. Deci poate unii dintre dumneavoastră încă n-au apucat. Maybe not in room. Okay. You are in favor. Elmar is in favor, so Okay. So not everybody just voted, but because for... Deci n-a votat încă toată lumea. Eu, de exemplu, nu am votat. Dar funcționează, văd. Consola mea funcționează, deci putem să începem cu primul vot. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene. Este un vot destul de lung. Începem cu compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 119. Cine e pentru? 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120. Nu. Compromisul 2, spune președinta. Compromisul 2. Cine e pentru? 2. Compromisul numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la 131. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133. Cine e pentru? 133. Împotrivă. Verificăm votul la 133. The vote is closed. Yeah. And, and it is adopted. Da, se adoptă 11 la 10. Trecem la 134. Cine pentru? 134. PP 134. Cine e pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. 135. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 136. 136. Votăm. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 145 ne pentru, 145 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 avem un vot pe părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 151 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153, nu? Nu, nu, e caduc și acesta. 152. Bine, bine. 152, cine pentru? Împotriva, abțineri. Se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar fi bine să verificăm votul la 162. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 165 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, Abține se respinge, 170 pentru, împotrivă, verificăm votul la 170. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 5 voturi la 18. 171 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 178. 178. Spune Iuliana, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 180 pentru. Împotrivă. Verificăm votul. La 180 s-a deschis votul. Dragi colegi de la FDD, e cineva în plus? Și la ENP la fel. Poate tot timpul a fost așa. Nu, nu, nu. A fost bine. Deci, un coleg de la FDD și un coleg de la ENF, vă rog să nu votați, pentru că sistemul spune că sunteți prea mulți. Machine is wrong? E, da, se înșală sistemul? You are the only one who's voted. Dar sunteți sigur? Sunteți singura persoană care votează? FDD, cât sunteți? Unul singur. Nu știu, atunci trebuie să verificăm uh, consolele. Nu, deschid votul, deci deschidem votul din nou la amendamentul 180. Deci nu știu care e problema. Va trebui să, să investigăm <laughs> situația, pentru că dacă nu, va trebui să votăm prin ridicarea mâinilor. Deci ați putea, vă rog, să verificați? Thank deci, you. Yeah, we have to call. Well, we can have this vote and take care of it, but. Uh, no one left a card anywhere? No. No card, nothing. Uh, can we just forget about it and just have a check once again? Haideți să verificăm încă o dată. Deci verificăm acum consolele. Deschidem votul. Verificăm doar consolele de vot. Da, da. Apar persoane în plus, cartele în plus, la fel ca și înainte.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 nu vreau să fiu uh, acuzat apoi că a fost ceva neregulă la vot, spune președinta. Îi rugăm pe cei doi colegi, dacă nu îi deranjează, să, să se mute la o altă consolă de vot. Poate că cele două console sunt de fapt defecte. Could you please change machine so that we are... Ați, ați putea, vă rog, să vă mutați la altă consolă? Și acum facem încă o dată testul. A, nu. Situația e la fel. Deci ceva e în regulă în sistem. Incredibil. I mean, we can count. We know. We know it's not true. We can take. Yeah.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 așteptăm acum pentru că se verifică dacă există lista corectă a deputaților, eurodeputaților, membrii ai acestei comisii. Dar putem să continuăm prin, votând prin ridicarea mâinilor până atunci. Deci amendamentul 180. Cine e pentru? 180. Vă numărăm. Deci va dura puțin. Împotrivă? 10 împotrivă. Cine se abține? Ah, acum funcționează sistemul. Deci, 180, verificăm, da? Now it doesn't work at all. Okay, we are still on the same one? Yeah. Okay. Bun. E în regulă. O persoană în plus la PP. Acum. Deci acum e o persoană în plus la PP. A, dumneavoastră nu votați. Încercăm încă o dată. Yeah, we, we, now it works, so we, we can do it. So once Bun, acum merge. Deci încă o dată, 180. Acesta este cel mai lung vot. Dar vă rog să nu vă răzgândiți uh, <laughs> acum. E o persoană în plus la PP, îmi pare rău. Okay. Okay, so keep it out. Okay. Bun, bun. Deci, data trecută v-am, v-am dat ocazia să votați corect la 180. După care trecem mai departe. Deci votăm acum. Amendamentul 180. S-a închis votul. Se respinge. Acum, 182. Cine e pentru? Împotrivă? Abține, se respinge. 181 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 184 pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge. 183 pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge. 185. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pentru. Împotrivă. Abține se respinge. Se respinge 193 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 196 pentru. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, cred că se respinge. 199, dar putem să verificăm. S-a deschis votul. Nu merge din nou. Ba nu, s-a deschis votul acum. N-a votat toată lumea, dragi colegi. Vă rog să votați. Acum s-a închis votul. Se respinge. 200. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, 202, avem un vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua, pentru? împotrivă, abține, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 216 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 217 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 218 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă, Abține, se respinge, 15 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva, verificăm. La amendamentul 18 s-a deschis votul. You, you made a mistake, so once again the vote is open. No, no, it's my... Sorry? m 18. 18. Unele persoane n-au votat încă. Mai așteptăm câțiva colegi să voteze. Înțeleg că nu vreți să votați, deci închidem votul. Se respinge. Amendamentul 20? Nu. 19 spune doamna președinte. Cine pentru? Împotrivă, abține, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, nu n-ați votat, așadar trebuie să verificăm sau vă rog să ridicați mâna așa cum trebuie. S-a deschis votul la 25. The vote is closed and it's adopted nicely. Amendment 26 in favor. Amendamentul 26 pentru se respinge. Împotriva abține se respinge. 28 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 30. Este un amendament oral la amendamentul 30. Nu e nimeni împotrivă. Atunci votăm amendamentul așa cum este amendat prin amendamentul oral. Cine pentru? Împotriva abține. se adoptă. 31 e caduc.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, verificăm. Votul la 54. Vote is closed. S-a închis votul. And it is rejected. Uh, 55. Și se respinge. 55. 56 pentru. Against. Împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 57, s-a deschis votul. The vote is closed. Thank you. Se respinge. 58. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 60 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotriva. Cred că e respins, dar haideți să-l verificăm pe 61. S-a deschis votul. Oh, gosh. What? Again, it was, there was a mistake. But it's rejected. You open the vote. Se deschide votul, deci 61 se votează acum. A fost o mică eroare aici, deci uh, reluăm. Se greșește câteodată, deci 61 se votează 61 acum. S-a închis votul și se respinge. 62. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 64 pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm. 64, s-a deschis votul la 64. S-a închis. Și se respinge. 65, cine pentru, împotrivă, abțineri. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trebuie să verificăm însă, îmi pare rău. Nu se vede foarte clar. Deci pare respins, dar nu e foarte clar. S-a închis votul. Și se respinge, da. 9 la 11. 66. Cine-i pentru? Împotrivă. Aceeași situație, vă rog, haideți să-l verificăm pe 66, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 67. Cine este pentru 67 acum? Împotrivă. Abține, se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 73 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 75 pentru, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 77 avem un vot pe părți, deci votăm uh, prima parte mai întâi cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cred că e clar. Și partea a doua acum, verificăm 77, partea întâia, dacă doriți dumneavoastră, verificăm 77, prima parte. Aha. Ah, just... ah. ah. Someone changed his mind. <laughs> It's just this excessive. So now we vote for. Bine, atunci uh, votăm uh, partea a doua acum. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua s-a respins. Amendamentul 78, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu e foarte clar, pentru că nu ridicat mâinile de tule sus. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis 15, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu, votă, nu votează nimeni. Vot liber înseamnă că nu votează nimeni, înțeleg. E o libertate de a nu vota. 81, vă rog, trebuie să verificăm. 81 se verifică. S-a deschis votul. 81. Se închide votul și se respinge. 84. Cine-i pentru 84? Împotrivă. Abține, se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 87 s-a retras. 88. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri Respins. 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90 vot pe părți. Prima parte de la 90 se votează, deci cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri respins. 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri respins, 93 pentru, împotrivă, abțineri respins, 94 pentru, împotrivă, abțineri respins, 96 pentru, împotrivă, abțineri respins, 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 99 pentru, împotrivă, Verificăm. Votăm 99, verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103. Pentru trei pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, dar nu ridicați mâinile. Este o plăcere să anunț din nou deschiderea votului. 103, deci se votează acum. You be close the vote, yeah. Se închide votul și se adoptă. 104. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendament de compromis 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 70, 106, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că se respinge, dar verificăm electronic 106, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă 11 la 10. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă. Cei de aici nu, nu, nu ridică mâinile deloc. Se deschide votul din nou de verificare. PP-ul. 109 PP-ul. De ce nu ridicați mâinile? 109. Două voturi mai trebuie. Se închide votul și se respinge. 10 la 10 se respinge. V-am spus să participați. Bun, mai departe. Trecem la actul electoral. Avem aici amendamentul 219. Mai întâi cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 221. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 222. Pentru. împotriva abțineri, se respinge. 223 vot pe părți, prima parte de la 223, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 a fost retras, amendamentul 1. Nu, nu, nu, nu mai retrage numai 225. Bine, atunci îl votăm pe 225. Vreți să verificați? Nu pot să facem uh, vot cu apel nominal, nu se poate. 225, cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge. Nu suntem siguri, deci îl verificăm pe 225. Cineva nu votează, cred. În fine, putem, uh, nu putem aștepta, deci închidem votul și se respinge. Trecem la amendamentul 1 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. 226 două părți. Prima parte cade, partea a doua se votează. Partea a doua de la 226, cine pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm partea a doua de la 226. Se verifică electronic. S-a închis votul și se respinge. Acum 227 e retras, am înțeles. Sau îl votăm intervenție fără microfon din sală. Vreți să faceți o verificare cu PP-ul? Înțeleg. 227 atunci. PP-ul nu este conștient de ceea ce spuneți dumneavoastră, am impresia. 227. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, nu? Se respinge. Bun. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă? Compromisul 9. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Mă bucur să ridicați atâtea mână. 256 vot pe părți. Prima parte de la 256 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. La partea a treia există un amendament oral. Partea a doua trebuie verificată, am înțeles. Verificăm partea a doua de la 256. cine e pentru? Împotrivă. O verificăm, uh, de fapt, uh, prin vot electronic. Partea a doua de la 256 s-a deschis votul. Trei persoane nu votează, pentru că nu vor să voteze, probabil nu putem să-i forțăm, deci eu s-a închis votul. A, iată că acum votează. S-a închis votul și se respinge, poate că putem să-i încurajăm așa să voteze. Trecem la partea a treia. De fapt, e doar un amendament oral, nu e partea a treia, deci votăm acest amendament oral la prima parte, replace before election day cu before the first election day. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 230. Cine pentru 230? Împotriva abțineri se adoptă compromisul 10. cine pentru? Împotriva. Îl verificăm. Verificăm pe compromisul 10 acum. S-a deschis votul. Votăm. Compromisul 10 s-a închis și se adoptă. Deci, amendamentul de compromis 10 a fost adoptat. Acum, amendamentul de compromis 11, unde avem un vot pe părți. Prima parte de la compromisul 11, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm această a doua parte de la amendamentul de compromis 11. The vote is closed. Thank you, votul și se adoptă. Acum trecem la 238. Amendamentul 238, din nou un vot pe părți, două părți, prima parte de la 238, cine pentru? cine împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trebuie să le verificăm pe această parte a doua trebuie verificată pentru că nu se știe clar. S-a deschis votul. Am închis votul. Și se respinge într-adevăr partea a doua. Acum trecem la... Dragi colegi, vă rog, mergem la amendamentul 4. Acum cine pentru? Amendamentul 4 împotrivă. Abțineri se adoptă. 200 cade acesta, următorul. Deci votăm 239. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge, cred. Dacă ar fi să estimăm, 241. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 244 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 245 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 249 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 251 pentru, împotrivă, verificăm 251. S-a închis votul și se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, avem un amendament oral la 8. cine împotriva acestui amendament oral? Nu este nimeni împotrivă, deci se votează astfel amendat, amendamentul 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 255, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 257, amendament oral. Cine este pentru acesta? Împotrivă. Îl verificăm pe... E același? N-am votat? Da, trebuie să-l votăm, înțeleg. 257 s-a deschis votul la acesta. Îl verificăm. Pentru că încerc să ghicesc după body language-ul dumneavoastră, s-a închis votul ci se respinge just. Amendamentul 258. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 259 pentru. Nu, acesta cade, e caduc. A, compromisul 14. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă, 264 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, nu, îl verificăm, 264 se verifică, s-a deschis votul atunci. 264 s-a deschis votul, da, s-a închis și se adoptă. 265 acum, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 266 Caduc 267. Caduc. am înainte 11. Caduc. Și 11. 268 atunci? Da, 268. Se votează cine pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Haideți să trecem la 269 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 272 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 274 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200 284, amendament oral. Dacă e cineva împotrivă, nu este. 284 pentru atunci, împotrivă, trebuie verificat. Cred că e respins, dar haideți să verificăm pe 284. Se închide și se respinge într-adevăr 275 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 276 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 278 pentru, sau 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 279 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 280 pentru, se adoptă, 281 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, și avem amendamente tehnice în ceea ce privește terminologia din partea raportorilor. Cine este pentru aceste uh, amendamente, pentru împotriva, abține, se adoptă. Și acum avem votul final. Trebuie să citesc uh, așadar votul final pe proiectul de raport, incluzând mandatul pentru secretariat pentru a alinia formatul amendamentelor propuse la um, actul din 1976 și la cerințele formale pentru a fi transmis Consiliului. Votăm așadar acum. Vot final, vot cu apel nominal. Votul uh, final, s-a deschis votul și nu votezi uh, special sau ai uitat, George? Nu vreau de să sigur. Bun, s-a închis votul și se adoptă. 14 la 5 la 3. Abținere. Deci am terminat aici și acum putem să trecem mai departe la inițiativa cetățenească europeană, la ICI. We will be now voting on the ECI. Trecem acum la votarea inițiativei cetățenești europene.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 Um, dear I would like to start the vote. Dragi colegi, aș dori să începem votul. Hmm. On minuses, no, but on big things, it's just. Uh, we, I would like to start. După cum vă spuneam, aș vrea să începem votul cu privire la inițiativa cetățenească europeană, amendamentul 1 de la Comisia PETI, cine e pentru, cine e împotrivă. Îmi pare rău, nu văd decât uh, câteva mâini ridicate. Încă o dată, cine este în favoarea PETI 1? Cine împotrivă? Verificăm, nu e clar. Uh, deschid votul. Votul s-a închis și a fost uh, adoptat. Uh, jurii 1, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Compromisul de cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, s-a adoptat. M-am înșelat. Uh, aici uh, trebuie să facem un vot pe părți. Cine e pentru prima parte? Cine e împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Uh, a doua parte împotrivă, în favoare. S-a adoptat. În favoare, împotrivă. Deci votăm pe cele trei părți. Deschid votul. Am închis votul și s-a adoptat. Acum uh, trecem la compromisul E. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. S-a adoptat. Jurii 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a adoptat. Compromisul F. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. S-a adoptat. Jurii 10. Cine e în favoare, cine împotrivă s-a adoptat. Jurii 4 pentru, împotrivă, abțineri s-a adoptat. Compromisul G, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri s-a adoptat. 38, amendamentul 38, cine e pentru, cine e împotrivă. Cred că s-a respins, dar să verificăm uh, votul privind amendamentul 38. Deschid votul. Am închis votul. S-a respins. nu e așa? 10 la 10. Trecem la amendamentul 39. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. S-a respins. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. S-a adoptat. Compromisul H. Cine e pentru? Cred că s-a adoptat pentru că a fost doar un vot împotrivă. Verificăm uh, totuși uh, din nou uh, amendamentul 40. Deschid votul electronic. Mai votează cineva? <coughs> Da. S-a adoptat 14 la 7. Compromisul H pentru împotriva abțineri s-a adoptat. Peti 13. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, cred că s-a adoptat. Compromisul I, pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Jurii 5, pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Amendamentul 46, pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. 47 în favoare, împotriva, abțineri s-a respins, compromis W pentru, împotrivă. Cred că a fost respins, dar hai să verificăm cu, prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și este respins. Votăm uh, amendamentul 48 la amendamentul orar la amendamentul 48. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri s-a respins. Uh, trecem la compromisul J. În favoare, Împotrivă? abțineri s-a adoptat. Trecem la amendamentul K. În favoare, împotrivă, abțineri s-a adoptat. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri S-a adoptat peti 9 în favoare, împotriva abțineri. Compromisul M s-a adoptat jurii 12 pentru, împotriva abțineri s-a respins. Amendamentul 67, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, s-a respins. Peti 11 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm votul pentru amendamentul Peti 11. Am închis votul și a fost adoptat. Peti 12, cine e pentru, cine e împotriva, abținerea s-a adoptat, compromisul N pentru împotrivă s-a adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. Peti 16 pentru, împotrivă, s-a adoptat. Peti 17 pentru, împotrivă, s-a adoptat. Compromis O pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Compromis P. Da, P. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri s-a adoptat. Compromis Q. În deci compromis Q, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, s-a adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Compromis R, pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Peti 8, pentru, Ne revenim la compromisul R, unde vă face un vot pe părți. Prima parte, cine e în favoare, împotrivă, s-a adoptat. A doua parte, cine e pentru, cine e împotrivă, s-a adoptat. Mm, trecem acum la peti 8. Cine e pentru? Mai e ceva? Silvii, poate vrei să spui ceva, parcă vrei să spui ceva. Suntem la peti 8. Cine e pentru? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Să verificăm electronic uh, votul la peti 8. Am închis votul și s-a adoptat. Trecem la compromisul S. Cine e pentru? Uh, din nou un vot pe părți. Cine e pentru prima parte? Cine e împotrivă? S-a respins. A doua parte, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Petit 22, cine e pentru? Împotrivă? Împotrivă? Uh, grupurile PP, PPN a votat, dar uh, cred că asta înseamnă că sunt împotriva, deci s-a respins. Trecem la compromisul T, unde avem un vot pe părți. Cine e pentru prima parte, cine e împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Și acum trecem la petit 26, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, s-a respins. Și apoi Iuri 15, cine e pentru, cine e împotrivă. Să verificăm electronic, Iuri 15. S-a deschis votul. S-a închis. A fost respins cu 10 la 11. Compromisul uh, U, din nou vot pe părți. Îmi cer scuze, trebuia înainte să fi votat amendamentul 109. Cine pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? S-a respins. 110 cine pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat. Voi ce părere aveți? Să verificăm uh, votul la 110. Votul s-a închis și a fost respins cu 10 la 11 voturi. Și acum uh, amendamentul 111. Cine-i pentru? Cine-i împotriva? Abțineri? S-a adoptat. Vreți să verificăm votul amendamentul 111? Am închis votul și acum uh, raportul este exact invers uh, față de celălalt amendament, 11 uh, la 10 acum. Trecem la compromisul, amendamentul de compromis U, cine e pentru, cine e împotrivă, să verificăm electronic prima parte, votul cu privire la prima parte. Am închis votul și a fost adoptată. Partea a doua Da, uneori pot să, un amendament poate să fie împărțit chiar și în nouă, nouă părți. Deci, cine e pen, pentru a doua parte, cine împotrivă, cred că e respins să verificăm totuși votul cu privire la partea a doua a amendamentului de compromis U. Am închis votul și a fost adoptată. Trecem la amendamentul 119. Cine-i pentru? Da, s-a adoptat cu 11 la 9 partea a, a doua a compromisului U. Acum, amendamentul 119. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? S-a respins. 120. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? S-a, adoptat. Compromis V. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. 123. Amendamentul 123. Cine e pentru? Făcea parte din amendamentul de compromis. Cine e împotrivă? S-a respins. 126 pentru împotrivă, nu știu, hai să verificăm electronic uh, votul amendamentul 126. S-a închis votul și a fost adoptat. Și acum trecem la jurii 17. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri s-a adoptat. Petit 3 pentru, împotrivă, cine e pentru încă o dată, împotrivă, abțineri, deci a fost adoptat. Peti 10, cine e pentru, da, peti 10, votăm asupra peti 10, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, nu știu, pentru că numai Gheorghi uh, vota, e cel care votează din grupul uh, PPE și nu știu dacă toți uh, sunt de acord cu votul tău. Deci am deschis votul electronic asupra amendamentului PETI 10. Votul s-a închis și a fost adoptat. PETI 20. Cine e pentru? Cine e împotrivă? abțineri, uh, s-a respins. 24, peti 24, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cred că a fost adoptat. Juri 16, cine pentru, cine împotrivă, abțineri s-a adoptat, peti 25, cine pentru, cine împotrivă, abțineri s-a respins, Și acum uh, considerente, amendamentul 1, cine e pentru, cine e uh, împotrivă, abțineri, s-a adoptat, compromis A, cine e pentru, Votăm pe părți prima parte a amendamentului A. Cine pentru, cine împotrivă? Abțineri. Colegii mei de la prezidiu au diferite reacții și nu-mi dau seama ce înseamnă ele. Partea a doua, cine-i pentru? Nu prea are sens această parte. cineva care a lucrat la, aceste, uh, la formularea acestor compromisuri, amendamente de compromis, ne-ar putea explica ce se înțelege prin asta. Cred că nu are rost să votăm asupra cuvintelor atâta vreme atâta vreme cât am respins întregul. Îmi cer scuze, cred că există o soluție la această problemă. Suntem la compromisul A, la amendamentul de compromis A, care cu cuprinde trei părți. Prima parte se referă la prezența sau absența anumitor uh, cuvinte. Uh, prima parte a fost respinsă. Îmi cer scuze, e o greșeală în, uh, în greșeală în voturile exprimate. Cred că ar fi trebuit să se fi admis. Comisia este de acord să reluăm votul pentru că a fost o neînțelegere, să reluăm votul asupra primei părți a amendamentului de compromis A. Sunteți de acord cu reluarea votului sau uh, sunteți împotrivă? Dacă sunteți uh, de acord, uh, votăm din nou amendamentul de compromis A, prima parte. Cine e pentru? PPE trebuie să fie pentru. Da, exact. Apoi, s-a adoptat. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă s-a adoptat. A treia parte, cine-i pentru? Împotrivă s-a adoptat. pentru că compromisul, amendamentul de compromis W a fost respins, votăm amendamentul 8 care făcea parte din el. Votăm amendamentul 8, cine-i pentru, cine-i împotrivă. Din nou, uh, uh, vă rog să vă exprimați voturile cu privire la amendamentul 8, dragi colegi. Pentru că făcea parte din amendamentul de compromis uh, W care a fost respins. Deci trebuie să reluăm votul cu privire la amendamentul 8. Cine e pentru, cine e împotrivă, rămâne respins. Acum trecem la amendamentul 10. Cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri s-a adoptat. Compromisul B. Cine e pentru, cine e împotrivă, s-a adoptat. Amendamentul 13. Cine e pentru, cine e împotrivă, s-a adoptat. Compromisul C. Cine e pentru, cine e împotrivă, s-a adoptat. Amendamentul 15. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, s-a respins. Amendamentul 17, cine pentru, împotrivă, s-a adoptat. cine pentru? Amendamentul 18, împotrivă, s-a adoptat. Amendamentul 19, pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. Dragi colegi, având în vedere că amendamentul de compromis W a fost respins, trebuie să votăm separat amendamentul 58. Vă rog să reveniți asupra lui. E la pagina 8, se pare. Este exact înainte de compromisul uh, L, care făcea parte din compromis, amendamentul de compromis W, care fusese respins. Deci, uh, cine e pentru amendamentul 58? Cine e împotrivă? Cred că a fost respins, dar uh, haideți să verificăm. Deschid votul cu privire la amendamentul 58. Votul s-a închis și este respins. Trecem acum la votul final, care se face prin uh, apel nominal. Uh, S-a deschis votul. S-a închis. Și a fost uh, adoptat în unanimitate. Cred, uh, Gheorghe, cred că uh, succesul nu îți aparține ție, ci cetățenilor. Și eu sunt cetățean, răspunde Gheorghe. Uh, cu felicitări uh, și trecem astfel la cel de-al treilea vot pe ziua de astăzi, care sper să fie la, ce, la fel de pozitiv ca acesta, cu privire la rolul Uniunii Europene în cadrul Uni- Organizației Națiunilor Unite.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 De aceea încercăm să ne organizăm într-un mod mai haotic aici. Dar putem să începem votul. Uniunea Europeană în cadrul ONU, compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul B. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10? Nu. Amendamentul 10. Spune președinta. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la compromisul C. Pentru. C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. La 12. 12 este acoperit de compromisul uh, B. Am făcut și eu mai multe greșeli. Deci ce votăm acum? Compromisul C. Cine pentru? Da, s-a votat deja. Amendamentul 15. Cine pentru? Compromisul C s-a votat deja, deci 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Aici avem un vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Se re... Mm, verificăm. Verificăm prima parte de la compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la partea a doua a compromisului E. Cine e pentru? Împotrivă. Cred că e aceeași, același raport, dar verificăm. Deci partea a doua. Verificăm. Not the same? Ah, okay. That's right you know, my intuition is correct then. So we have to check the votes. Still some colleagues do not vote. Unii colegi văd că totuși nu au votat, dar închidem votul. Se respinge. 9 voturi la 11. Deci e adevărat că nu e aceeași majoritate. Trecem acum la amendamentul 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Avem un vot pe părți și la 24. Prima parte. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, verificăm. Partea a doua a amendamentului 24. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 10 deci, voturi la 11. Trecem la 25. Da? Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 27. Cine e pentru? Este un amendament oral aici. E cineva împotrivă? Nu? Atunci votăm textul modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 27, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 10 voturi la 9, deci un vot strâns. Trecem la 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm și aici. E, strâns votul. Să deschid votul. S-a închis votul și se respinge. Acum trecem la amendamentul 30. Cine e pentru? Verificăm și la 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 la 8. Deci se adoptă. Trecem acum la 32. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 33. Cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 34 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 35 pentru, 35 pentru, Împotriva. verificăm. Amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 36. 36. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 38. S-a deschis votul. S-a închis votul 11 la 10, deci se adoptă. 39 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 40 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Dar haideți să verificăm mai bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. 41. Avem un vot pe părți. Prima parte. Cine a pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. E nevoie de încă un vot? A, colega noastră a plecat mai devreme. Votul s-a închis și se adoptă. Se adoptă. Felicitări! Și cred că Rainer Wieland uh, a făcut asta în plenară. Nu scoateți cartela prea devreme. Mm, colega noastră care a fost aici a scos cartela imediat și a apărut un vot în, în minus. Deci nu se mai pune votul respectiv, este vot uh, cu apel nominal. Da, și votase pentru. Și acum, dragi colegi, Guy Hofstadt, care ne va prezenta uh, stadiul negocierilor privind acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare, este pe drum încoace și vom începe imediat ce ajunge sus. Acest punct de pe ordine de zi este ultimul pe ordine de zi de astăzi, așadar uh, aceia dintre dumneavoastră care doresc să uh, asculte prezentarea și să aibă un schimb de opinii, să nu părăsească sala. Problem. Problem.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

would like to start the, this... Dragi colegi, haideți să începem și această parte a reuniunii noastre. Deci aceia dintre dumneavoastră care doresc să rămână, pot să rămână și dau cuvântul imediat lui Giefer Hofstadt, care a fost de acord să vină astăzi și să ne prezinte experiența sa în calitate de negociator șef al Parlamentului European pe marginea uh, acordului interinstituțional pentru mai bună legiferare. Și înainte să dau cuvântul lui Ghi, vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că negocierile acordului interinstituțional au, care au început, deci ne va explica și Ghi, în iunie, implică două comisii ale Parlamentului European, comisia noastră se ocupă de relațiile interinstituționale și are sarcina, odată ce negocierile vor fi finalizate și raportul va fi votat, avem deci sarcina să ducem acest raport în plenară pentru vot. De aceea, pentru noi a fost foarte important să ne implicăm și de aceea v-am prezentat, poate vă aduceți aminte, pozițiile noastre prin intermediul unor documente, înainte de vacanța de vară și uh, am avut norocul, nu știu sigur dacă e bine să spunem așa, ca Guy Hofstadt să fie numit de conferința președinților persoana care să se ocupe în numele Parlamentului de aceste negocieri. Așadar, îi dau cuvântul lui Guy Hofstadt. Guy, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc pentru această ocazie de a face un schimb de opinii cu dumneavoastră pe marginea negocierilor acordului interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Așa cum ați spus deja și dumneavoastră, doamnă președinte, eu am fost numit ca negociator din partea Parlamentului în iunie. Discuțiile dintre cele trei instituții au început după vacanța de vară și pot să vă spun că s-au făcut progrese între timp. Am organizat uh, munca în două grupuri, un grup tehnic compus din uh, funcționari de nivel înalt care au discutat uh, propunerea și apoi un grup care se ocupa de nivelul politic, deci un grup politic care include pe domnul Schmidt din partea președinției Uh, primul vicepreședinte, domnul Timmermans, pentru comisie și eu. Și noi, noi analizăm uh, textele propuse. Au avut loc două reuniuni ale grupului uh, la nivel politic și cea de-a treia va avea loc săptămâna viitoare la Strasburg. Pe, deci a treia astfel de întâlnire. Atmosfera la reuniune a fost excelentă și președinția și Comisia Europeană au dat uh, dovadă de intenții veritabile uh, pentru ca aceste negocieri să se încheie cu succes. Și obiectivul nostru este să încheiem negocierile, dacă se poate, până la sfârșitul anului. În calitate de negociatori, ne-am organizat discuțiile în modul următor. Am început uh, discutând uh, programarea, deci capitolul 2 al acordului, al potențialului acord. Acum se discută uh, pe marginea uneltelor pentru mai bună legiferare, evaluări de impact, consultări și evaluări ex post, capitolul 3, și de asemenea am convenit ca pe lângă Comisie și Parlamentul și Consiliul să vină cu texte concrete pentru celelalte capitole ale acordului. Și aș putea să vă explic mai în detaliu care este substanța muncii noastre, muncii pe care am făcut-o până acum și perspectivele următorilor pași. În primul rând, capitolul 2 programarea. În principiu, ne-am pus de acord asupra unui text privind programarea în capitolul 2, dar, așa cum știți, o regulă de bază în politică este că principiul este că nu uh, se uh, adoptă nimic până ce nu se adoptă totul. Așadar, pot să vă ofer un text final doar odată ce negocierile pe marginea acordului se vor fi încheiat. Dar dacă sunteți de acord cu mine, aș dori să vă ofer câteva informații cu privire la potențialul conținut al acestui capitol pe care tocmai am încheiat negocierile, capitolul privind programarea. Am încercat să găsim un echilibru just între uh, preocupările celor trei instituții, uh, asigurând în același timp interesele Parlamentului European. Vor fi dispoziții privind ambele tipuri de programare, deci programare multianuală și programare anuală. Programarea multianuală va stabili obiective de politică pentru termenul legislaturii, deci pe o durată de 5 ani și programarea anuală va fixa priorități pentru un an, deci pentru anul următor. Vor fi de asemenea dispoziții privind conținutul programului de lucru al Comisiei. Deci, privind elementele cheie pe care ne-am pus de acord în cadrul programării multianuale și care sunt uh, obligațiile referitoare la retrageri sau la uh, cereri suplimentare de propuneri legislative din partea unuia dintre legiuitori. Deci când vorbim de programare, nu ne referim doar la conținutul programului de lucru al Comisiei, ci e vorba și de reacțiile Comisiei Europene care indică anumite retrageri sau reacțiile la cereri de propuneri legislative venite din partea legiuitorilor. Cred că este foarte important pentru Parlament ca nu, doar, nu e vorba doar de conținutul programului Comisiei, ci și de reacțiile Comisiei la cererile noastre, fie că e vorba de retragere a unor propuneri sau de cereri uh, pentru inițiative suplimentare. Noi ne-am adaptat uh, la cerințele Consiliului, deci acum așteptăm ca și Consiliul să facă același lucru față de noi pe viitor. Am acceptat că atunci când există discuții bilaterale între Comisie și Parlament, pot în mod similar să existe discuții și între Comisie și Consiliu privind programul de lucru al Comisiei, dar, să fie foarte clar, ne-am asigurat în acest acord că Parlamentul nu va permite și nu va fi de acord cu niciun fel de slăbire a acordului din 2010. După cum știți, Parlamentul a încheiat acest acord cu Comisia fără participarea Consiliului. Consiliul n-a fost interesat la momentul respectiv, deci acum 5 ani, să se implice în această activitate și de la acordul din 2010, Consiliul a observat că un astfel de acord uh, între ramura executivă a Uniunii și ramura legislativă a Uniunii este esențial și de aceea doresc să se implice. Deci noi am repetat acest lucru și îl vom repeta și la sfârșitul uh, acordului, în acord, deci vom specifica că nu pot să existe niciun fel de dispoziții, niciun fel de texte, articole în acest nou acord care să scadă nivelul ambiției uh, uh, din conținutul acordului cadru din 2010. Acordul cadru din 2010 rămâne în vigoare 100% și ambiția nu poate fi scăzută de acest acord față de acordul cadru. Acesta este un acord suplimentar, nu un acord care să-l înlocuiască pe cel din 2010. Deci, Asta în ceea ce privește programarea. Mai sunt câteva detalii. Bun, pentru Parlament toate nu sunt neapărat uh, detalii care trebuie finalizate, pentru că la mijlocul perioadei dorim ca starea Uniunii să fie momentul cheie când uh, conținutul programului de lucru al Comisiei să fie dezvăluit. Am invitat deja Consiliul să-l invite pe domnul Juncker la o reuniune a Consiliului, astfel încât să poată să țină discursul și acolo. Ca semn al faptului că intrăm într-un sistem normal în care ramura executivă, comisia, își detaliază programul în uh, prezența celor două ramuri legislative, Parlamentul care reprezintă cetățenii Europei și Consiliul care reprezintă statele membre. Așadar, acestea sunt informații prin programare. Săptămâna viitoare la Strasburg vom începe discuțiile pe o altă chestiune dificilă și anume instrumentele pentru mai bună legiferare. În primul rând, evaluările de impact, consultările publice și evaluările ex post. Nu e o discuție ușoară. Comisia, în propunerile sale, în anumite puncte, uh, are propuneri pe care noi, Parlamentul, le găsim inacceptabile și Comisia consideră că noul acord, mm, bun, dacă nu merge dincolo de status quo, atunci uh, capitolul privind uh, instrumentele pentru mai bună legiferare nu prea are mult sens. Și eu, personal, nu sunt de acord. Pentru că evaluările de impact, de exemplu, sunt un element important uh, care ajută politicienii să ia decizii și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt corespunzătoare uh, și utile și în același timp nu sunt un obstacol în calea procesului decizional democratic. Nu pot să înlocuiască uh, procesul decizional. Așadar, în lumina mandatului cu care am fost investit, există mai multe dificultăți și probleme cu textul comisiei și vreau să le enumăr. Sper că data viitoare, când mă întorc, vor fi fost cu toate uh, soluționate printr-un acord cu Comisia și Consiliul. Care sunt acestea? În primul rând, obligația ca legiuitorii să realizeze valori de impact ale amendamentelor lor de substanță noi spunem că e greu de acceptat această propunere pentru că limitează competențele legislative ale Parlamentului, dacă această condiție este una preliminară. În al doilea rând, Comisia propune un, uh, uh, un grup independent de experți care poate să examineze propunerile Parlamentului și acest lucru nu se pare dificil. Și apoi, în al treilea rând, consultarea părților interesate de către comisie, care să aibă loc după ce aceasta își adoptă propunerea în cele 8 săptămâni care sunt uh, acordate Parlamentelor Naționale. Și aici se pun probleme, pentru că eu cred că e o practică mult mai bună să se facă o consultare a părților interesate înainte ca Comisia să-și adopte propunerile. Pentru că eu nu înțeleg care e logica. În mod normal, consulți oamenii și apoi vii cu o propunere. Dar propunerea comisiei este să se publice o propunere și apoi să se facă doar consultarea. Sper să ajung să înțeleg la următoarea noastră întâlnire, la următoarea rundă de negocieri, de ce Comisia dorește să pună carul, calul în spatele și nu în fața uh, căruței. Deci, noi credem că această consultare a părților interesate trebuie să aibă loc înainte de a se face o propunere. Și de aici putem să, deci, să pornim o inițiativă legislativă bună, ca să nu amestecăm lucrurile. Pentru, pentru că dacă nu, um, propunerea legislativă, procedura legislativă se amestecă cu consultarea părților interesate ceea ce nu se întâmplă într-un proces legislativ uh, firesc în niciuna dintre țările noastre. Deci am vrut să vă prezint aceste trei uh, chestiuni importante pe care le vom discuta. Sigur că discutăm des, despre amendamente, despre evaluările de impact. Da, bun, dacă le acceptăm, atunci trebuie să fim noi responsabili de ele și nu să fie obstacole în procesul legislativ consultarea părților interesate, da, înainte de a se face o propunere pentru a nu interfera cu procesul uh, legislativ. În pofida acestor trei divergențe de opinii, unde și Consiliul este de acord cu noi, deci uh, uh reacția lor ca legiuitor este similară cu a noastră și în mare pot să observ intenția de a ajunge la un acord, astfel încât să putem încheia negocierile uh, și privind instrumentele pentru mai multă legiferare. Și vă voi prezenta situația uh, data viitoare, după ce mai discutăm cu Comisia. Apoi, care sunt perspectivele după săptămâna viitoare? Uh, după aceea vom înainta un uh, text, uh, un proiect de text destul de complet care să includă capitolul 4 ca instrument legislativ și capitolul 5 acte delegate și de implementare, capitolul 6 cu privire la coordonarea procesului legislativ și capitolul 7 care include un subiect foarte interesant, implementarea și aplicarea legislației comunitare. De asemenea, anumite tabele de uh, care, să zicem, corespondența, capitolul 8 cu privire la simplificare și capitolul 9 cu privire la implementarea și monitorizarea acordului. Așa cum am spus uh, încă de la început, acest acord uh, poate să-l înlocuiască pe cel dinainte, din 2003, dar nu poate să înlocuiască acordul cadru din 2010, așa cum s-a mai spus deja. Propunerea este așadar ca la capitolul 4 până la 9, Consiliul și Parlamentul să înainteze un text concret pentru ca să putem vedea imediat unde mai avem o problemă între instituții și aceasta se poate pentru că a fost cerut de către Consiliu, de exemplu, ca și capitolul 5 cu privire la actele de delega delegate și de implementare, care este un subiect uh, controversat, să fie discutat uh, separat uh, de celelalte capitole. Desigur că întotdeauna este riscant atunci când te lansezi să faci previziuni de viitor, mai ales în politică. Știm că trei luni în politică pot fi o eternitate, dar cred că am putea să încheiem aceste negocieri cu succes până la sfârșitul anului acesta. Eu cred de asemenea că astfel de discuții sunt importante pentru că pot îmbunătăți relația dintre cele trei instituții și negocierile acestea sunt o ocazie să îmbunătățim aceste relații. După părerea mea, oricum ele vor contribui la stabilirea unei activități legislative în forma sa clasică așa cum se folosesc ele în toate democrațiile în care executivul propune un text și două unități legislative care reprezintă statele membre și deci cetățenii uh, sunt uh, cele care pot să-și dea avizul. Deci cam aceasta este propunerea mea și aș zice că în momentul în care avem la capitolul 3 și 4 un acord, să revenim apoi să discutăm pentru ca să vă mai dau și ultimele informații în fața la dumneavoastră, în fața Comisiei AFCO și pentru ca să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Aș vrea acum să deschidem dezbaterile și, bineînțeles, întrebările. Silvi Kaufman dorește să ia prima cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult uh, lui Ghi. Mulțumesc uh, și pentru această informare și updatarea informației ținem pumnii să reușim până la sfârșitul anului să avem un acord. Aceasta este dorința mea. Aș vrea să punctez însă două, trei chestiuni importante la care eu aș vrea să știu, să um, întăresc de fapt poziția pe care ne-a prezentat-o Guy Verhofstadt înainte. Primul lucru pe care vreau să-l punctez se referă la retragerea unor propuneri. Am trăit-o deja, ca de exemplu Comisia, să retragă anumite texte pe care Parlamentul deja le studiase de, în detaliu și care trecuseră deja de prima lectură, de exemplu. Iar apoi Comisia a retras aceste texte cu argumentul următor. Nu s-a ajuns la un acord în Consiliu. Acest argument mi s-a părut destul de dificil din punct de vedere politic de suportat și de susținut. Știu care este situația juridică, nu este cazul acum să facem o analiză, există și o sentință din partea Curții Europene de Justiție. Însă părerea mea în continuare a fost că, de fapt, Comisia tratează cele două camere legislative ale Uniunii Europene în mod diferit. Avem foarte multe exemple în istoria integrării în care un acord la Consiliu a durat câteodată ani, ba chiar decenii, chiar două decenii a durat, uh, și de aceea nu se poate să folosim acest argument că, de exemplu, în momentul de față nu se ajunge la un acord la Consiliu sau poate că va dura 4 sau 5 ani pentru ca să se ajungă la un acord, să se retragă textul și, practic, nu ne interesează ce zice Parlamentul în prima lectură. Mi se pare că aici trebuie ca și Comisia să trateze la fel cele două camere legislative ale Uniunii și rolul Parlamentului trebuie să fie respectat și luat mai în serios. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este problema cu privire la um, evaluarea impactului. Eu sunt raportoare în Comisia pentru Afaceri Juridice pentru programul REFIT și am discutat foarte mult despre aceste probleme legate de studiile de impact și de evaluarea impactului, impactului care însă n-a ajuns încă la plenară. Mi se pare însă destul de important să auzim și avizul din partea Comisiei Juridice, pentru că atunci când se fac studii de impact, uh, ar trebui ca fiecare instituție să aibă posibilitatea să fie cea care decide singură. Dacă noi, Parlamentul, suntem de părere, de exemplu, că vrem să facem anumite schimbări foarte radicale, atunci noi putem, de exemplu, să decidem dacă vrem să inițiem un studiu de caz sau nu. Ceea ce nu funcționează, desigur, este să avem un sistem de studii de caz în care, de fapt, cei care fac studiile de caz, acum exagerez un pic, sunt cei care după aceea interzic o decizie politică. Deci autonomia legislatorului trebuie să rămână în picioare în acest proces. Iar tendința care există la Comisie în momentul de față este următoarea. Se dorește un panel independent, oricine va fi el nu se știe încă până acum. Mi se pare destul de problematică această dorință și noi, Parlamentul, vrem să ne exprimăm așadar uh, dezacordul față de această poziție, care nu mi se pare acceptabilă. S-ar putea spune mai multe despre acest subiect, dar aș vrea să mă refer doar la aceste puncte subținte și îți urez ghi mult succes la negocieri. Mulțumesc, Ramon are cuvântul. Da, mulțumesc. Aș vrea să întreb, aș vrea să, în primul rând, să mulțumesc pentru toate informațiile și aș vrea să adresez două întrebări către domnul raportor Ferhofstadt. În primul rând, vreau să știu cum arată lucrurile în cadrul acestor negocieri. Dacă în aceste negocieri se analizează, de exemplu, cum se va continua inițiativa legislativă care vine de la Parlamentul European. Mă refer aici la rapoartele din proprie inițiativă ale Parlamentului European, pentru că pentru că, după cum știți, Parlamentul European uh, participă și inițiază, de fapt, peste 50 de rapoarte din proprie inițiativă pe an și vreau să știu ce se întâmplă cu acestea. Și întrebarea pe care vreau să o pun este dacă și Comisia are mecanisme de verificare sau dacă există alte mecanisme de verificare pentru a, veri, pentru a vedea și a evalua care este impactul acestor rapoarte nu uh, neapărat numai pe activitatea comisiei, ci în general. Aș vrea să știu care este mecanismul deci de verificare și am mai pus această întrebare, cred. În momentul în care rapoartele noastre, de exemplu, aterizează undeva în sertarele birocrației, atunci una este situația. Dacă însă au un impact, e destul de interesant și vreau să știu și care este planul domnului Timmermans, vicepreședintele Comisiei, în legătură cu viitorul pentru că știu că dumnealui dorește ca toate normele, toate uh, regulamentele și toate directivele care sunt acum pe rol, care se discută acum la Consiliu și la Comisie, să fie revizuite. Adică vreau să știu dacă Parlamentul European mai precis va ști care sunt textele care se vor retrage, din ce an și de ce. De ce se retrag sau de ce nu se retrag și care este planul. Mulțumesc foarte mult, domnul Guerrero Salom, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult lui Ghi pentru informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție în cadrul acestei informări și pentru că ne-a spus cum, evolu- cum evoluează aceste negocieri. Acum însă timpul va trece. Dumnealui a spus că trei luni în politică sunt o eternitate, dar trei luni în instituțiile europene sunt chiar uh, și mai, uh, sunt un, trec foarte repede, deci întrebarea este dacă uh, Uh, se poate găsi o oarecare urmare într-o temă, se decide la o ședință, după aceea se amână la, pentru o altă ședință și după aceea se spune că se va discuta mai intens la altă ședință, a treia și se ajunge până la urmă la un acord provizoriu care nici acela nu duce prea departe. Deci întrebarea este următoarea. Dacă nu ne grăbim, mai avem vreo șansă? Pentru că cred că avem nevoie de jumătate din această perioadă legislativă pentru ca să uh, ajungem la un rezultat și atunci vom fi sub presiune de timp. Ce vreau să spun prin această explicație și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine, domnule Verhofstadt, pentru că ați spus chiar dumneavoastră că este foarte important să facem progrese și să ajungem cât mai repede la un acord. Deci, ce părere aveți dumneavoastră? Eu am senzația că nu sunt prea multe probleme în ceea ce privește programele și programarea acestora. Este foarte clar că legislația cheie în uh, acest domeniu va corespunde dezbaterii cu privire la investiții, de exemplu Uh, programul uh, candidatului la președinția comisiei a fost uh, respectat. Știm că după aceea mai avem și programul comisiei, care este în momentul de față în exercițiu și toate aceste programe pot fi așadar un indicator și pot fi și un indicator de asemenea pentru activitatea parlamentară. Deci eu ce aș vrea să spun este că de fiecare dată când vedem că Parlamentul ia poziție față de puncte foarte importante, dar Consiliul în timpul acestor reuniuni nu este nici măcar prezent, nu prea pot avansa lucrurile așa. Trebuie, în fine, să ne punem de acord cu Consiliul pentru ca acesta să aibă și un rol politic mai activ decât până acum. Atunci când e vorba de o dezbatere politică în Parlamentul European, măcar să fie prezent. Nu numai atunci când e vorba de ședințele Consiliului, ci când e vorba în general de activitățile instituțiilor care ar trebui să fie mai uh, discutate și de către Consiliu. Dar sunt de acord oricum și cu ceea ce a spus doamna Silvie Kaufman înainte și sunt de acord și cu ceea ce a spus domnul Verhofstadt în introducerea sa. Există probabil probleme în ceea ce privește studiile de impact, vor exista însă și probleme în legătură cu calendarul acestora, nu numai în legătură cu conținutul lor. Însă, așa cum arată lucrurile în momentul de față, lucrurile stau în felul următor. Avem o evaluare, o evaluare pe ex post, avem o evaluare ex ante cu participarea parlamentelor naționale, după aceea sunt audiați uh, actorii implicați și, la sfârșit, s-ar putea să se transmită ideea că Parlamentul European nu este decât unul dintre multiplii actori în acest lanț al deciziilor în cadrul uh, legislației de care vorbim. Și uh, este adevărat că domnul Timmermans spune întotdeauna că decizia politică finală ar trebui să fie luată în Parlament și de aceea evaluarea are un rol anume. Evaluarea trebuie să dea Parlamentului o posibilitate mai bună de a lua această decizie pe baza unor informații clare. Și dacă este așa, lucrurile stau foarte bine. Dar dacă vom constata că există atât de mulți actori și astfel decizia politică și este confundată cu evaluarea științifică, este confundată cu părerile care au venit din exterior și uh, cu părerile din parlamentele naționale, atunci vom ajunge la o confuzie totală și nu cred că este bine. Unii au mai auzit acest lucru de la mine și Verhofstadt a mai spus-o de mai multe ori, că este important să ascultăm și de filozofi. Se spune câteodată că este mai simplu să înveți din greșeli decât din confuzie. Dacă începem cu confuzia, nu mai o scoatem la capăt și chiar o să avem pericolul mare care o să ne pândească să, ne, să greșim grav. La fel, același lucru se aplică și pentru evaluare, pentru uh, conținut, totul trebuie să fie complex, nu trebuie să se facă numai analiza costuri-beneficii, ci trebuie să fie considerate și criterii sociale și criterii de mediu. Trebuie să se vorbească despre evaluarea socială, de impactul socio economic și nu numai totul din perspectiva pierderilor economice. Și în final, asta, aceasta a spus-o și, și domnul Ferhofstadt înainte, la început nu s-a stabilit încă nimic. Nu se va putea considera negociat totul decât când ne-am pus de acord pe tot, absolut pe fiecare punct. Nu trebuie în acest proces însă nici să lăsăm deoparte regulamentul și să lăsăm la parte procedura. E vorba însă de un text concret care va fi o bază pentru ca să discutăm noi la Comisia AFCO mai bine și pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu aceste negocieri cu premiza ca să existe un consens și ca să putem fi de acord că în final se ajunge la un consens absolut care va putea să meargă în această direcție. Mulțumesc foarte mult, domnul Juiastovski, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce mi se pare foarte interesant a fost mai ales o parte din raportul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Ferhofstadt, pentru că ați venit aici pentru ca să ne prezentați acest document. Atunci când ați spus că există un oarecare conflict între studiile de impact și amendamentele care au fost înaintate de către Parlamentul European în procesul legislativ, uh, pe de o parte, aceasta ar putea să fie percepută ca o încercare de a limita puterile legislative ale Parlamentului European, pe de altă parte însă s-ar putea să fie și ceva adevăr pe aici. În procesul nostru legislativ, care este foarte specific din multe puncte de vedere și știm cu toții că 80% din deciziile legislative sunt luate în primă lectură. Deci, poate că un pas înainte din partea noastră către propunerea Comisiei Europene ar putea să ne ajute. Adevărul este că o reglementare mai bună este obiectivul în tuturor uh, instituțiilor uh, europene. Nu este vorba numai de relația dintre Parlamentul European și Consiliu, de exemplu. Părerea mea ar fi, deci, la domeniul nostru de competență, și să vedem ce am putea să schimbăm acolo și poate să avem mai puține amendamente, dar amendamente mai importante, amendamente mai substanțiale care să se refere la uh, subiectul ca atare al unui document sau al unui dosar anume. După cum ziceam, există mereu un dubiu cu privire la încercarea de a limita puterea noastră legislativă și dumneavoastră, domnule Verhofstadt, cu experiența pe care o aveți în instituții, aveți cu siguranță o privire mai de ansamblu atunci când e vorba de rolul fiecarei instituții. Apreciez acest lucru, mă bucur că este așa și cred că ar trebui să ne uităm mai atent la ce facem noi și să dăm dovadă de puțină sensibilitate pentru că uh, o astfel, un astfel de regulament ar însemna mai puțină corupție și poate că la această etapă a trilogului fiecare din uh, actorii implicați ar trebui să aibă posibilitatea să ceară, uh, să întrebe un lucru suplimentar, să verifice situația din nou în ceea ce privește studiile de impact sau evaluarea impactului. Poate nu pentru fiecare amendament, pentru că atunci poate că întregul proces ar fi blocat, dar măcar pentru amendamentele cheie să poate să existe această verificare, cred că ar fi foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea să adresez și eu două întrebări. Una referitoare la rolul parlamentelor naționale în, lua, în procesul decizional european. Uh, Credeți că în oricare dintre variantele care uh, vor fi uh, discutate, credeți uh, Credeți că rolul parlamentelor naționale în procesul decizional va fi abordat? Și a doua întrebare se referă la consultări. Cred că e ceva în neregulă cu privire la um, consultările cu pe marginea inițiativelor comisiei. Cred că e important ca comisia să continue tradiția documentelor uh, de propunere, green, uh, green papers, și cred că aceste consultări trebuie să aibă loc în, în prealabil, înainte ca comisia să ia decizia finală și cred că acesta ar fi momentul optim pentru, pentru consultări, adică asupra unui document pregătit, finalizat, dar nu încă adoptat. Întrebarea mea este, ar s-ar putea prevedea astfel de, de consultări inițiale pe baza unui document, a unei propuneri și apoi o etapă ulterioară de consultări care să intervină în momentul în care documentul a fost finalizat de comisie, dar nu a fost adoptat. Având în vedere că nu mai sunt întrebări de la colegii, dau cuvântul lui Guy Verhofstadt. Aș vrea să, să, să dau un răspuns uh, sintetic. În primul rând, referitor la planificare și noi uh, ne-am, ne-am dorit să acordăm un tratament uh, egal, echitabil uh, Consiliului și Parlamentului. Uh, știm, știm cu toții că cei de la Consiliu urmează anumite intenții ale, ale vârfului său, iar pentru, pentru Parlament e, e dificil. Deci trebuie să clarificăm uh, situația în cazul unei cereri din partea Comisiei, din sau în cazul unei solicitări uh, de retragere, atunci Parlamentul și Consiliul să se afle la același nivel. Ne, ne dorim ca acordul să prevadă suficiente garanții uh, că acest lucru uh, se va și întâmpla, însă nu există garanții sigure 100% Asta ar însemna să, să fac un implant în, în creierele membrilor uh, Consiliului uh, și ale Comisiei uh, să, să acționeze în același, uh, în același fel în momentul când primești o, o cerere de la Consiliu sau de la, sau de la Parlament. Deja acordul, acordul existent prevede uh, tratament egal. Apoi, uh, raportul din proprie inițiativă echivalează cu o cerere adresată Comisiei de a face o propunere uh, executivă. Poate că unele rapoarte din proprie inițiativă se referă strict la perimetrul de competențe al Parlamentului, uneori. Însă, dacă ele reclamă o acțiune din partea, din partea Comisiei, atunci uh, și lor trebuie să li se aplice prevederile privind tratamentul uh, egal. Din nou, însă, astfel de prevederi nu vor uh, veni cu o garanție, nu vor putea garanta 100% un, un tratament egal, pentru că totul depinde de, de, de atitudinea sau modul de lucru al comisiei. Uh, să vorbim acum uh, de, de studiile de impact. Sunt de acord cu, cu doamna Kaufman, cu poziția ei. Câteva clarificări însă. Uh, din eu, unul, nu, nu mă voi opune niciodată unui studiu de impact realizat de o instituție sau alta. Comisia poate să facă un studiu de impact cu privire la un amendament propus de noi sau de Consiliu. Acesta e dreptul Comisiei, așa cum uh, și noi avem uh, dreptul să facem studii de impact asupra propriilor uh, propuneri sau asupra propunerilor Comisiei. Acesta este, consider eu, un uh, principiu de bază și cred că a, însă studiile de impact nu pot fi uh, externalizate, uh, nu pot fi date ca însărcinare altcuiva. Eu nu sunt împotriva studiilor de impact, însă nu, nu sunt de acord să fie, ca ele să fie realizate numai de, de o singură instituție. Putem să ne gândim că facem, ne facem propriu, uh, singuri uh, propriul studiu de, de impact, alte ori putem accepta ca studiul de impact să fie făcut de, de comisie sau ne, ne putem uh, gândi ca într-un cadru, într-un context de trialog să Uh, depășim uh, anumite probleme, hotărând uh, împreună cu celelalte instituții să facem toate trei, un, să realizăm toate trei un studiu de impact. Însă nu sunt de acord ca Parlamentul să renunțe la puterile sale legislative, așa cum nici Comisia nu, nu e de acord să renunțe la, la puterile sale și uh, nu poate să-și uh, să susțină că studiile de impact realizate de, de ea sunt uh, cele mai obiective, adică ce înseamnă obiectiv se pare că nici măcar emisiile um, de gaze nu mai, nu mai sunt un, un lucru obiectiv. Așa că să nu fiu înțeles greșit, problema nu se pune în următorii termeni a fi împotriva sau pentru studiile de impact, ci problema rezidă în, în consecințele lor. Eu sunt pentru studiile de impact și cred că mare parte din Parlament este, dar problema uh, care se ridică este cine, cine le, le, le comandă. Uh, Uh, dacă cele făcute de comisie ni se par, uh, ni se par uh, bune, atunci evident putem să le preluăm concluziile, dar asta ar trebui să depindă de la subiect la, la subiect. Cred, cred că pe anumite subiecte studiile de impact realizate de noi ar putea să fie mai bune, iar pe alte subiecte cele realizate de comisie să, să fie mai bune. Vom aborda acest subiect, însă ideea de reținut e următoarea, așa nume că nu, uh, nu studiul de impact realizat de o anumită instituție e, are caracter uh, uh, de, de lege și trebuie respectat sau urmat cu, cu sfințenie. În plus, studiile de impact pot surveni în, în vari stagii ale pro, ale procedurii, chiar și în, în contextul unui trialog, dar în acel caz uh, studiul, realizarea studiului de impact trebuie să, să implice toate cele trei instituții, nu numai una. Cu, uh, cu privire la parlamentele naționale, aș spune următoarele am vorbit despre trialoguri și despre tra- transparență. Da, poate că vom aborda acest subiect, dar mm, de, despre, de, vom aborda subiectul transparenței uh, în trialoguri, dar asta depinde de dispoziția negociatorilor. Cu privire la parlamentele naționale, există dispoziții, prevederi în, uh, clare în, în tratate. Uh, Eu aș vrea să abordăm acest subiect, dar uh, rămânând în cadrul existent, nu putem depăși uh, respectivul uh, cadru. Din nou vom fi confruntați cu, cu o problemă care de altfel e evocată și în raportul Broch-Bresson. Eu cred că parlamentele ar trebui să se rezume la examinarea chestiunilor uh, naționale și cred că ar trebui să se facă o distinție clară între materiile tratate de cele două instituții, Parlamentele Naționale și Parlamentul uh, European avem Parlamentul European care reprezintă cetățenii, uh, Consiliul care reprezintă statele membre și apoi uh, avem uh, o a treia instituție. Nu, ar, treb- ar trebui să fim adică asta însemna să fim o singura democrație din lume cu trei, nu cu două camere, ci cu trei camere legislative. Uh, cred că acest uh, subiect uh, nu, fa- nu face parte din perimetrul acordului interinstituțional, însă eu mă voi mă voi asigura că nu se vor amesteca rolurile celor două tipuri de parlamente, cel european și cele naționale. Eu sunt împotriva vreunui astfel de, de amestec. Din contră, vreau ca, ca perimetrele lor să fie clare. Sper că veți face acest lucru pentru că trebuie să fie, uh, să, să fie scris uh, undeva uh, acest um, astfel, astfel de, de prevederi, trebuie, trebuie să există un document care, în care să se regăsească cu claritate competențele Uh, și uh, rolurile fiecarei uh, instituție. Da, da, instituții, da, da, așa, așa este. Dacă va exista oportunitatea voi de a face aceste clarificări, voi profita de ea. Vă mulțumesc, vă, vă mulțumesc că v-ați referit și la chestiuni uh, importante pentru AFCO, cum ar fi planificarea și așteptăm cu nerăbdare veștile, uh, noutățile de la dumneavoastră. Adică puteți face intervenții pe această temă chiar uh, la fiecare întâlnire a, a comisiei. Acestea fiind spuse, uh, ședința este, este ridicată. Cred că ne, ne întâlnim din nou pe 22 octombrie pentru o zi de, întreagă zi de ședință. Vă mulțumesc!